o agenție europeană care să fie strâns legată de activitatea Europol. Spun acest lucru pentru că decizia Consiliului pe care o propunem înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona e o activitate de corectare a cărei menire e să funcționeze pe termen scurt. Însă Recunoaștem că trebuie să adoptăm uh, și alte măsuri după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Va trebui să ne gândim la etapa următoare. În uh, programul de la Stockholm subliniem acest lucru. Este o propunere, bineînțeles, este în curs de derulare, însă sperăm că vom reuși să obținem uh, versiunea finală a programului de la Stockholm. Tratatul de la Lisabona ne dă un nou temei juridic în acest domeniu Consiliul, sigur, e pregătit pe deplin să pregătească un nou temei juridic pentru activitatea viitoare. Recunoaștem că e vorba de o activitate viitoare, însă, așa cum spuneam și înainte, e vorba de o măsură de, pe termen uh, scurt pentru a permite acestei rețele să funcționeze în mod mai optim, mai eficient. Ținem cont și de evaluarea prezentată în luna martie și care trebuie să primească recunoașterea necesară în sensul că Consiliul subliniază că intenționează să adopte măsuri pentru a corecta aceste deficiențe uh, scoase de evidență de evaluare. Iată care este poziția Consiliului. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc doamna Weber. Însă aș dori să spun câteva lucruri. Întrebarea dumneavoastră în legătură cu crima organizată a primit un răspuns? Vă declarați mulțumită? Uh, E un răspuns pe care aș dori să-l primim. Și în al doilea rând, știu că e cam de vreme. Înțeleg că e combaterea și prevenirea crimei este stringentă, dar încă o dată e un exemplu pentru care nu înțeleg de ce trebuie să ne pripim, de ce nu mai putem asculta o lună să așteptăm să intre în vigoare tratatul de la Lisabona. Uh, Uh, voiam să insist asupra acestui aspect, nu înainte să primesc cafeaua sau nu înainte de ora 10, însă aș dori, mă rog, să, mă, măcar să vă rog să reveniți la întrebarea doamnei Alfano. De ce nu se face nicio referire explicită la crimă organizată? Pentru că e un aspect foarte relevant. Uh, Așa cum spunea doamna Alfano, am avut un schimb de vederi cu privire la includerea unei referiri legate de crimă organizată. Nu a fost inclusă pur și simplu pentru că nu credeam că merită să scoatem în evidență un tip de, de criminalitate. E vorba de o rețea care vizează prevenirea criminalității fără însă a identifica criminalitatea organizată. Nu înseamnă că o marginalizăm sau că o lăsăm deoparte. Nu a fost inclusă tot așa și în ce privește problema calendarului, nu e vorba de o lună să mai așteptăm sau nu. Dacă nu o facem acum, va trebui să mai așteptăm câțiva ani până când să lansăm acest proces. Dar aceasta este poziția Consiliului. Mulțumesc. Mulț- președinta, deci criminalitatea în, din perspectiva Consiliului uh, acoperă și criminalitatea organizată. Bun, măcar am înțeles. Aș dori atunci să îl invit pe reprezentantul Comisiei să ia cuvântul, nu știu. Domnul Gregori Kacevski am fost informată. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor. Aș dori să o felicit pe doamna Alfano pentru raportul său și pentru această viziune ambițioasă pe care a schițat-o în raportul său cu privire la obiectivele și la consolidarea rețelei. Obiectivul și scopul nostru al tuturor este o rețea mai puternică. Evaluarea externă a activității rețelei la care se europeană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 E una dintre acele măsuri care sunt în slujba cetățenului european. E vorba de infracționalitate, infracționalitate juvenilă, e vorba de uh, jafuri, deci uh, de crima măruntă, infracțiunile mărunte. E o problemă cu care cetățeanul de rând se confruntă zilnic și cred că uh, dacă încercăm să îmbunătățim acest program, uh, e foarte bine. Până la sfârșitul președinției suedeze și nu văd nicio problemă aici. Uh, Problema crimei organizate, profit uh, de această ocazie pentru a vă spune că raportorul din umbră nu a putut participa la ședință, el la o altă reuniune. Însă aș dori să vă spun că această rețiu, rețea nu a fost niciodată proiectată pentru a se ocupa de criminalitatea transfrontalieră. Uh, era vorba doar de prevenirea criminalității, a infracționalității în toate statele membre și viza schimbul de bune practici. Dar sigur că putem să discutăm dacă putem face această transfrontalieră tranziție și știu că uh, raportarea noastră din umbră e gata să vorbească cu doamna raportor principal, pentru că, într-adevăr, e o schimbare mare. Dar, într-adevăr, cea mai importantă etapă este să ne asigurăm că acea rețea este um, optimizată, pentru că rețeaua actuală este depășită și raportul doamnei Alfano asta își propune. Sigur că odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, lucrurile se vor schimba. Așa cum spunea doamna Alfano, cred că rețeaua ar trebui să fie optimizată. Într-adevăr, cred că cetățenii europeni merită, mai ales după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, merită să vadă rezultate concrete de la comisia noastră. Uh, Uh, e păcat că nu suntem mai mulți în uh, sală pentru a o susține pe doamna Alfano. Salutăm acest raport și uh, raportarea, o să-i transmit raportoarei din umbră această problemă legată de criminalitatea organizată. Vă mulțumesc. În legătură cu, optimiza, cu, cu transmiterea ședinței pe internet, am fost informată că a trebuia să avem o ședință cu ușile închise, pentru că era ședința coordonatorilor și astfel de ședințe nu sunt uh, transmise pe internet. Însă, din câte am înțeles, suntem pe internet, sau cel puțin așa credem? Nu, încă nu. Deci se fac modificările necesare pentru ca ședința să fie transmise pe internet. Sper că tehnicienii au auzit. În orice caz, pentru data viitoare ne vom asigura că nu sunt uh, neînțelegeri. Doamna Vextrom a cerut acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să susțin uh, poziția raportoarei. În eforturile sale pentru a reuși să uh, îmbunătățească viața cetățenilor europeni pe viitor. Eu cred că trebuie să ne gândim mai ales la problema credibilității Europei și să arătăm că ne preocupă soarta tinerilor, uh, dar și uh, infracționalitatea juvenilă și sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Cetățenii europeni doresc acest lucru și, până la urmă, miza este credibilitatea Parlamentului European și vizibilitatea Comisiei noastre. Cred că trebuie să o susținem cu toții pe Sonia Alfano și trebuie să facem o distinție foarte clară pentru a defini defini mai bine crima organizată și infracționalitatea. Avem o schimbare de tipare în fața noastră, pentru că va intra în vigoare tratatul de la Lisabona și avem, iată, o serie de ocazii, de oportunități de a ne exercita influența prin procedura de codecizie. Deci cred că e momentul potrivit să o susținem din plin pe Sonia Alfano și ce dorește să obțină ea. Aș dori încă o dată să-i mulțumesc pentru raport și să-i mulțumesc și pentru faptul că a pus această problemă, o problemă foarte importantă pentru Europa și pentru tinerii noștri. Vă mulțumesc, doamna Wikström. Mai dorește cineva să intervină? Atunci, am să fac o observație. Nu sunt sigură dacă într-o Europa cu granițe deschise putem să facem se distinția între uh, crim, uh, infracționalitatea uh, de mică importanță și crima organizată. Avem exemplul uh, furtului de mașini. Aceasta ține de uh, Uh, infracționalitate măruntă sau ține de rețele internaționale. Nu știu dacă putem departaja infracționalitatea în două categorii foarte separate. Nu doiam să încep un dialog cu președintele, dar cred că acest raport a avut scopul de a compara uh, infracționalitatea din diferite țări. Uh, Sigur că nu uh, spun că unele infracțiuni mărunte își au originea în uh, criminalitatea transfrontalieră, de exemplu traficul de arme. Însă, cred că în principiu era vorba de comparația între situațiile din diferite state membre. Nu se ocupă, deci, acest raport de uh, crima organizată. Uh, Vă mulțumesc pentru această precizare, pentru că și eu cred că scopul acestei rețele uh, este important în ceea ce privește um, procedurile. Doamna Alfano, dacă puteți să ne oferiți concluziile dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ați uh, pus punctul pe ei, într-adevăr. În Consiliu s-a menționat programul Stockholm, dar dați-mi voie să spun că nu am găsit nicio urmă, nicio mențiune a acestei rețele în uh, acel program și întrucât președinția a pus totdeauna accent pe faptul că infracționalitatea și crima organizată sunt același lucru și se pot aborda în același mod, cu aceleași instrumente, uh, dați-mi voie să spun că eu, sunt, că eu nu sunt deloc de acord și pierdem o ocazie unică. Prima mea impresie este că există multă dorință de a se combate terorismul, dar nu se face nimic pentru a combate crima organizată. Combaterea infracționalității nu se poate face fără, nu se poate face cu ignorarea crimei organizate. Pentru că, iată, au fost multe exemple care dovedesc că am dreptate. Da, am să încerc să-mi organizez mai bine ideile, dar uitați, de exemplu, dacă se dorește recuperarea copiilor care fac parte din uh, Uh, bande infracționale. Cineva cineva la un nivel mai înalt din uh, rețeaua infracțională decide cine uh, cine vinde drogurile. Este adevărat că rețeaua are un anumit scop, dar dacă ar fi să tragem o linie, uh, vom observa că totul se pare duce la cele mai bune practici. Și este de dezbătut dacă acest lucru este într-adevăr de dorit. Adică efectuarea unor um, deplasări în străinătate pentru oficiali fără să fie nimeni implicat în cadrul ONG-urilor. precum și a tuturor celor care lucrează în teritoriu. Infracționalitatea și crima organizată nu sunt unul și același lucru eu am o experiență personală care dovedește, dovedește acest lucru. Concluzia mea este că avem nevoie este nevoie să acționăm în acest sens. Ne interesează foarte mult combaterea terorismului. Se poate observa ce impact a avut și continuă să aibă terorismul asupra vieților cetățenilor și putem să comparăm acest impact cu cel al infracționalității și crimei organizate. Și cred că pierdem ceva timp și uh, comitem niște greșeli și acționăm și uh, contrar intereselor electoratului. Eu aș propune, în ceea ce privește termenul de depunere a amendamentelor, Uh, să aibă loc la sfârșitul uh, săptămânii, ca la 12 noiembrie să putem să votăm și pentru a ne ajuta să, să apărăm uh, prerogativele Parlamentului și Tratatul Lisabona, am putea să trimitem înapoi raportul către comisie Cred că acest calendar pe care îl propuneți este cam optimist. Există și termene, pentru, termene obligatorii pentru traducere, deoarece deputații au dreptul să obțin materialele în limba maternă. Secretariatul mă informează că 13 noiembrie este uh, data pentru depunerea uh, amendamentelor, amendamentelor, ceea ce nu ne permite votarea lor în plenara din noiembrie. Dar dacă nu este deja inclus în lista rapoartelor pe care le analizăm în Comisia Coordonatorilor de astăzi, ca să vedem cum se face tranziția ca, către Lisabona, dacă nu este deja pe această listă, atunci să vedem cum procedăm, pentru că dacă ne referim la o rețea care nu a funcționat uh, foarte bine timp de ani de zile. Sigur că infracționalitatea există de mai mulți ani. Atunci cred că avem o justificare ca să-i dedicăm mai mult timp să analizăm problemele fundamentale și să solicităm Consiliului să analizeze acest aspect în lumina tratatului de la Lisabona. Nu văd de ce dintr-o dată ar trebui uh, neglijat. Da, vă mulțumesc. Sunt de acord că trebuie să vedem dacă putem să încheiem acest dosar în această lună. Dacă nu, atunci totul se va aranja de la sine. Dacă se poate, atunci noi, grupul nostru, dorește să avanseze și să încheie acest dosar. Deși uh, salut uh, părerea raportorului, cred totuși că trebuie să fim realiști. Este vorba de o rețea de prevenire a infracționalității europene și nu putem să ne includem toate doleanțele uh, pe o singură listă. Să nu uităm că prin intrarea în vigoare a tratatului, tocmai aceasta este una dintre zonele în care va fi nevoie de o muncă mai aprofundată. De aceea consider că trebuie să fim prudenți și să nu încercăm să includem toate obiectivele în această inițiativă. Vor exista și alte uh, ocazii și uh, aș dori să aflu și care este părerea raportoarei în acest sens. Pentru a conchide, prima, prima um, întrebare este dacă este realist sau nu să încheiem acest, uh, această problemă înainte de Lisabona. Dacă da, atunci grupul nostru este de acord că această problemă trebuie rezolvată pentru a ne dovedi și cooperarea, spiritul de cooperare cu uh, președinție. Atâta timp cât rezultatele respectă ceea ce avem noi de spus, atunci este în regulă. Vă mulțumesc. Cred că putem discuta în principiu, pentru că această dezbatere este o chestiune de principiu, nu se referă doar la acest raport și putem să discutăm în cadrul reuniunii coordonatorilor pentru a vedea care este abordarea adecvată. Îmbrățișez întru totul părerea dumneavoastră. Parlamentul European a fost întotdeauna cooperant și a asumat răspunderea. Acesta este primul principiu. În ceea ce privește al doilea punct pe ordinea de zi, crearea unor, unei rețele de ofițeri de legătură pentru imigrație, domnul Dias Temira este raportor. Am avut un prim schimb de opinii pe 30 septembrie și între timp raportorul a prezentat un proiect de raport care a fost distribuit deputaților Termenul este mâine, la, după amiază, pentru depunerea amendamentelor. Este destul de apropiat termenul, dar ați fost informați în acest sens la reuniunile anterioare, când, din aceleași motive de uh, eficiență, uh, sunt sigură că putem să depunem um, amendamentele mâine după amiază. Dau cuvântul raportorului, apoi Comisiei și Consiliului. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aceasta este o propunere de modificare a regulamentului 33704 pe 2004 care modifică la rândul său propunerea inițială privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură pentru imigrație. E un fel de experiment de codecizie. E destul de simplu. Și am să vorbesc mai mult despre conținutul acesteia, deoarece această rețea a ofițerilor de legătură a fost înființată prin regulamentul 377 pe 2004, iar um, această rețea va reprezenta statele membre în străinătate, în cadrul serviciilor de imigrație sau în cadrul altor autorități de resort, pentru a crea legături cu autoritățile din uh, țara proprie. Aceasta pentru a contribui la combaterea imigrației ilegale și să contribuie la repatrierea imigranților, precum și să gestioneze imigrația legală. La 8 luni de la adoptarea regulamentului 377 s-a înființat Agenția Europeană pentru gestionarea cooperării la granițele externe, la frontierele externe ale Uniunii Europene, adică Frontex, cu scopul de a coordona cooperarea dintre state în domeniul gestionării frontierelor externe ale Uniunii. De asemenea, vizează form, formarea ofițerilor la nivel național în uh, ceea ce privește monitorizarea frontierelor externe. De asemenea, ajută statele membre în um, domenii care necesită asistență externă. Asigură de asemenea sprijin statelor membre pentru a putea derula în comun operațiuni de repatriere. Unii dintre dumneavoastră cunoașteți aceste lucruri și um, ați fost și cooptați să luați parte în asemenea operații. Ca să vă faceți o idee privind importanța acestei uh, propuneri, 27 de state membre înseamnă tot atâția ofițeri de legătură, însă, în realitate, există 133 de ofițeri de legătură. Iar misiunea Frontex se poate îndeplini mai eficient dacă profităm de o experiență ofițerilor de legătură în materie de imigrație. Deocamdată, Frontex nu dispune de ofițeri în afara Uniunii Europene. Ex există în întreaga lume. A, nu există. Ideea este să se permită utilizarea experienței ofițerilor de legătură în cadrul activităților Frontex se vorbește despre asigurarea accesului la informațiile provenite de la ofițerii de legătură, utilizând intranetul Frontex. Iconet nu permite date cu caracter personal deci nu ne confruntăm cu problema datelor cu caracter personal în acest caz. Atunci vă puteți întreba ce atunci ne pot, ce fel de informații ne pot furniza acești ofițeri de legătură. În regulament se vorbește despre fluxurilor de imigranți din uh, țara gazdă, despre rutele de imigrare, despre modus operandi, despre mafiile uh, de contrabandă, despre existența unor organisme criminale, de bande criminale, metode utilizate pentru a falsifica documente de călătorie. N-aș vrea să uh, vorbesc prea mult, dar dați-mi voie să spun că fundamentul um, Iconet este acesta. Nu este vorba despre date cu caracter personal. Noi dorim să avem în vedere și uh, posibilitatea de a stabili noi rețele pentru a face această rețea să fie mai funcțională. Iar raportul la șase luni dorește de asemenea acest lucru. Articolul 63, alinatul 3 litera B, este baza juridică în acest sens și aș dori să fac o precizare, o mică modificare. Cuvântul migrație să fie schimbat cu cuvântul imigrație. iar aceste rapoarte la șase luni să fie mai flexibile pentru a se conforma mai bine politicilor comunitare. Și cum spuneați, doamnă președintă, nu, nu acum se stabilește termenul de depunere a amendamentelor. Deja la 29 septembrie s-a stabilit. iar termen, termenul de depunere este în șapte zile. Comisia deja a schițat data de noiembrie 16 sau poate pe 1 și 2 decembrie, iar uh, votul din perioada de sesiune va fi pe 14. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În primul rând aș dori să invit Consiliul, deci președinția suedeză, doamna Person, nu? Nu? Îmi pare rău. Da, deci președinția suedeză, nu știu cum vă numiți, însă aveți cuvântul de la Consiliu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă numesc uh, Anica Berg, de la reprezentanța permanentă, permanentă a Suediei, reprezint Consiliul și președinția suedeză. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, prezentare, pentru raport. Uh, noi apreciem foarte mult raportul acesta al domnului Demeira, pentru că se potrivește cu linia dezbătută la Consiliu, așa cum am spus și în alte ocazii S-a discutat acest lucru în luna septembrie și discuțiile au fost relativ uh, ușoare, fără probleme, la Consiliul. Am ajuns la concluzia că nu există ne- decât uh, eventual uh, nevoie de amendamente mai degrabă minore și domnul Demera va prezenta el însuși aceste amendamente. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Ați fost foarte concisă. Am pe lista de vorbitori domnul Dobov de la Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, reprezint Comisia și aș dori să felicit membrii, distinși membrii ai Comisiei pentru acest raport. Uh, și eu voi fi la fel de scurt. Suntem uh, mulțumiți de raport și cred că va putea fi adoptat cât de curând posibil. Vă mulțumesc. Ah, vă mulțumesc. Aș vrea să fim cu toții la fel de rapizi, bineînțeles, însă domnul Kirkop dorește să intervină. Domnule, aveți uh, cuvântul. Da, cred că cu riscul de a deveni prea monoton și eu mă alătur corului de felicitări exprimate aici, însă aș mai adăuga câte ceva. Cred că este foarte important uh, să susținem uh, acest, uh, acest schimb de informații și această rețea de ofițeri de legătură, în special la frontierele externe. Știu că anumiți colegi în anumite țări consideră aceasta o sarcină destul de dificilă. Uh, ar fi foarte bine ca neînțelegerile să fie reduse cât mai mult posibil. Știu că mai există și problema resurselor. Încă mă tem că uh, planificarea resurselor nu este optimă, inclusiv la Frontex. Uh, uh, cred că e nevoie de mai multe resurse acolo unde ele sunt necesare și e bine să tragem învățăminte din ceea ce avem deja. Avem nevoie nu numai de ofițeri de legătură, dar și de resursele adecvate pentru a putea să ne îndeplinim obiectivele. Uh, cred că nu trebuie să uităm că inițiativele pe care le avem în vedere în ceea ce privește această uh, ilegalitate și rapatriere a imigranților sunt subiecte extrem de importante și se leagă de traficul de ființe umane. E în special o problemă pentru țările care sunt la frontiera externă a Uniunii Europene, bineînțeles. Trebuie să fim foarte atenți cum cooperăm și cu țările terțe. Trebuie să fim responsabili în modul în care folosim acești ofițeri de legătură. În orice caz, uh, felicit pe raportor, este un pas în direcția cea bună, dar poate că ar fi bine să vedem că avem nevoie de acțiuni urgente și în alte domenii și aceasta foarte, foarte rapid. Mulțumesc foarte mult, domnul Lucev. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu mă alături și exprim felicitări domnul Diaz de Mera pentru că Scrisoarea dânsului a fost una foarte bună și vine la momentul potrivit în ceea ce privește modificarea migrație-imigrație. Aici uh, uh, ne uh, regăsim într-un nou context în anumite părți din Europa, dar în, și în Europeană în general. E vorba de o schimbare foarte importantă, cea care este propusă de dânsul, pentru că deplasează accentul. Pentru că în curând ar putea să avem nevoie de anumite acțiuni țintite. Procesul de migrație, de imigrație. După modesta mea părere, aceste fenomene, e bine, nu sunt expert, aceste fenomene vor continua să fie complexe și în viitor, controversate, dinamice Uh, aceste, uh, această situație va fluctua și în continuare, va evolua în mod imprevizibil, dificil de măsurat și deci greu de gestionat. Iar propunerea pentru modificarea regulamentului este uh, extrem de necesară. Eu m-am gândit la aceste amendamente tocmai pentru a uh, extinde aria de aplicare și de a introduce idei noi, proaspete. De exemplu, ideea unui proiect pilot de, care să fie pus în practică și vizând uh, uh stabilirea de agenții sau antene ale Frontex în străinătate. Nu știu care ar fi uh, temeiul juridic uh, pentru acest uh, lucru voi încerca să exprim acest lucru în amendament. Deci, încă o dată, un, o unitate Frontex uh, în afara Uniunii Europene, aceasta ar fi ideea. Însă merită să ne gândim la acest lucru pentru că în țări cum ar fi Croația, Montenegru și uh, Serbia, impactul ar fi enorm. E vorba de țări care se găsesc la confluența acestor uh, fenomene și evoluții țări care de altfel au uh, aspirații europene. Și acest lucru ne-ar ajuta foarte mult, atât uh, Frontexul, cât și uh, uh, activitatea ofițerilor de legătură. Domnul Meira a vorbit despre acest raport de șase, la șase luni care ar trebui să fie mai flexibil. Am putea eventual să avem rapoarte trimestriale, mă gândesc, pentru că dacă reducem termenele pentru predarea unor astfel de rapoarte, cu siguranță vom deveni și mai flexibili, pentru că nu, nu cred că raportul în sine trebuie să fie mai flexibil, ci noi și termenele pe care le propunem uh, ar putea fi marcate de mai multă flexibilitate. Mulțumesc, domnul Ghiom. Doamna Ghiom, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Și eu mă alătur mulțumirilor adresate domnului Diaz de Mera pentru textul propus. Ați spus că la primul schimb de vedere, în septembrie, uh, raportul vi s-a părut relativ simplu, însă cred că există o serie de chestiuni și chiar subiecte relativ delicate pe care totuși trebuie să le abordăm. Ne-ați propus modificări pe trei articole și în numele grupului meu o să, pro, o să o am și eu amendamente uh, Uh, exact pe aceste trei articole și aș mai avea și alte uh, modificări, uh, puțin numeroase, fiți liniștiți, și sper că aceste modificări vă vor suscita atenția. Deci, foarte pe scurt, care ar fi modificările și propunerile mele? În, prim, în primul rând, terminologie. Am văzut importanța acestor uh, elemente. În uh, Spania s-a dat o, o hotărâre judecătorească uh, în această materie. S-a vorbit despre imigrația ilegală aici, dar am putea folosi uh, imigrația uh, nereglementată, de exemplu. Poate că e un termen mai adaptat contextului de față. Al doilea tip de modificări propuse de mine se referă la mandatul ofițerilor de legătură aceștia ar trebui să se ocupe și de migrația sau imigrația legală, inclusiv colectarea de date și uh, deci sensibilizarea populației uh, față de posibilitățile legale de imigrație. Al treilea tip de observații. Regulamentul de față ar trebui să uh, conțină trimiteri, pe de parte, la drepturile fundamentale și demografice inclusiv la uh, azilanți, la schimbul de bune practici și, pe de altă parte, la rețelele de uh, trafic de ființe umane. În sfârșit, al patrulea punct, ar fi bine să se uh, aducă aici precizări uh, privind organismele, agențiile, autoritățile în drept care ar putea să coopereze mai strâns cu acești ofițeri de legătură. Și pe de altă parte, legătura între activitățile acestor ofițeri și uh, activitățile specifice uh, care sunt întreprinse de statele aflate la președinția Uniunii Europene. Iată, deci, ce am vrut să, să spun. Există această parte un pic delicată a problemei. Uh, vorbim foarte mult de Frontex, de întărirea mandatului acestuia, s-a vorbit foarte mult de acele avioane charter care expulzează în mod forțat da, uh, uh, imigranții, e bine, aș dori să ne concentrăm asupra uh, a, a, misiunilor specifice ale acestor ofițeri și a Frontex, bineînțeles. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Ghiu. Nu știu dacă mai sunt cereri. Domnul Tavares, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să uh, exprim câteva gânduri. În primul rând, bine, o observație destul de minoră și apoi una cu caracter generală. E bine, nu vreau să redeschidem discuția privind uh, imigrația nereglementată, ilegală și așa mai departe. Vom avea un amendament aici. Raportorul dorește un text absolut coerent și consecvent, pentru că în prima parte se vorbește despre migrația ilegală și apoi se gândește să facă ceva cu cuvintele migrație, imigrație. Cred că trebuie să avem aceeași abordare și noi, adică să avem termeni care să ne permită să acoperim uh, o serie de realități juridice prezente în toate țările membre. Unele țări nu folosesc termenul sau nu mai folosesc termenul de imigrație ilegală. Nu vreau să mai redeschid această dezbatere, după cum am spus, domnule președinte, însă E vorba de limba pe care o folosim în limba obișnuită, irregular sau nereglementată, acoperă mai multe situații sau cazuri. În al rând, ar fi bine ca uh, acești ofițeri de legătură să coopereze nu numai cu Frontex, dar și cu alte instituții europene. De exemplu, Bine, e vorba de o discuție pe care am mai avut-o noi aici, în comisie, privind Agenția Europeană pentru Azil. De ce să nu se coopereze cu un astfel de organism? pentru că e vorba de un aspect semnificativ din procesul migrațional eh, contemporan. Nu cred că la nivel comunitar ar trebui să facem eh, aceleași greșeli ca cele care pot apărea la nivel național, pentru că prea multă vreme am permis minister, miniștrilor de interne să se ocupe de problema imigrației și astăzi ce observăm? Ei bine, o tendință extrem de îngrijorătoare viitoare uh, în ceea ce privește imigrația care s-a uh, s-a întins în alte sectoare ale economiei uh, și a pătruns cum ar veni ca problematică în multe alte domenii. Deci, acești ofițeri de legătură care cooperează astăzi numai cu Frontex, de ce să nu lucreze, să coopereze și cu alte instituții și agenții în cadrul Uniunii Europene, care se ocupă într-un fel sau altul de problema imigrației. Cred că astfel ratăm o șansă unică. Iată cele două observații și mulțumesc raportorului pentru raport. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Tavares. Then... Mulțumesc, domnule Tavares. Aș dori să îl invit pe raportor să ne prezinte concluziile sale. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să le mulțumesc colegilor pentru cuvintele de sprijin pe care mi le-au adresat. Aș dori să mulțumesc eh, doamnei Erber de la Consiliu pentru tot ce a spus și aș dori să-i spun că raportul de la grupul cu privire la granițe a fost eh, votat cu unanimitate de cele 27 de state membre în 23 septembrie într-un timp uh, record. Deci uh, constatăm că consensul este un, unanim și aș dori să mă alătur și eu uh, acestui proces consensual. Aș dori să mulțumesc și domnului Gulf de la Comisie și eu sunt de acord că trebuie să finalizăm acest dosar cât de repede cu putință. L-am ascultat și pe domnul Kirchhoff ca întotdeauna a avut o intervenție uh, foarte rațională. El uh, a fost ministrul de interne în Regatul Unit și știe foarte bine despre ce vorbim. Cât despre folosirea corectă a resurselor, a fondurilor, cred că avem uh, motive de optimism. Știți foarte bine că în 2005 Frontex a avut un buget de 5 milioane de euro, iar în 2010 grație și în parte amendamentelor noastre de solidaritate și mm, presiunilor noastre, uh, bugetul uh, Frontex va fi de 83 de milioane de euro. Ar trebui să ne îngrijoreze doar faptul că Frontex trebuie să aibă suficientă capacitate pentru a gestiona aceste resurse pe care le are la dispoziție. Aș dori să mă refer și la comentariile făcute de ceilalți colegi, excelente. Doamna Guillaume uh, spunea că intenționează să depună o serie de amendamente. E vorba de patru aspecte la care se referea. Cu privire la terminologie, și aici răspund și domnului Tavares, și el s-a referit la uh, terminologie. Eu nu o să vă pun bețe în roate, pentru că eu sunt un apărător convins în cadrul grupului meu și a, în afara lui al folosirii cuvântului clandestin și nu ă, ilicit sau nelegal. În primul rând, pentru că încercăm să facem ca formularea să nu fie conotată ideologic, ci să fie cât mai clară, mai limpede cu putință. În anumite state membre, clandestin sau ilicit sau ilegal uh, Uh, nu reprezintă un uh, delect. Nu uh, are același sens. Se vorbește despre imigrație clandestină. Dar dacă doriți să înlocuiesc cuvântul uh, cuvântul nelegal cu cuvântul nereglementat sau clandestin, pentru mine nu e nicio problemă. În ce privește competențele, mandatul ofițerului de legătură, aici uh, au fost uh, propuse idei uh, foarte înțelepte, însă cred că ele nu sunt în concordanță cu mandatul pe care, în mod normal, un ofițer de legătură îl are în conform uh, regulamentului 377, rolul lor este să prevină și să combată imigrația uh, ilegală sau clandestină. Apoi, în legătură cu repatrierea, repatrierea imigranților uh, ilegali. Tot asta trebuie să facă. Și apoi ei se mai ocupă și cu gestionarea uh, migrației legale Iată care sunt competențele lor. Dacă dorim să le conferim uh, prerogative suplimentare, sigur, în principiu se poate, dar va trebui să introducem un nou amendament la regulamentul numărul 377. Ori noi, în plenul Parlamentului European, nu încercăm uh, să citim un uh, document fără să facem nimic, ci îl schimbăm dacă considerăm că trebuie să facem acest lucru, că e vorba de un regulament sau o directivă. domnii, domnul Tavares și doamna Guillaume au vorbit și despre azil. Politica de azil este o, un domeniu în care fiecare are păreri foarte tranșante. Uh, eu uh, am o părere foarte clară și ne îngrijorează întârzierile înregistrate în instituirea unei politici comune a azilului până în 2010. De altfel, asta încercăm noi să facem. Încercăm să creăm un oficiu și avem fondurile de la Fondul pentru Refugiați care pot fi puse la dispoziția, uh, care, care au fost puse la dispoziția acestui oficiu și ne-am uh, plâns în legătură cu acest lucru uh, în mod insistent. Însă, ofițerul de legătură, conform mandatului, nu are niciun fel de competență în domeniul azilului. Ofițerii de legătură, nu o să repet acest lucru, v-am spus care sunt competențele lor, nu uh, se ocupă de politica de azil. Cu privire la drepturile omului, uh, e valabil de la sine, e foarte important, mai ales începând din 1 decembrie, când Carta Drepturilor Fundamentale uh, Uh, va face parte din achiul comunitar, deci va intra în vigoare. Încă o dată, aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor la acest raport și la dezbatere și aș dori să vă asigur că voi ține cont de amendamentele dumneavoastră, le, vei, le voi examina și voi încerca să le includ în raport, astfel încât el să se bucure de un sprijin cât mai vast cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, în legătură cu calendarul. Am fost informată că votul la LIBE va avea loc în 1 sau 2 decembrie, iar votul la plenară la jumătatea lunii decembrie, așa cum spuneați. Dacă mă uit însă la calendar, aș spune că poate ne putem permite uh, câteva zile în plus, putem îngădui uh, membrilor să depună amendamente Ați fi de acord cu mutarea acestei uh, uh, date limită până în 10 noiembrie? Domnul uh, Diaz de Mera, da, nicio problemă. Mația viitoare, dacă se poate. Pentru mine nu e nicio problemă. Pot să pun la dispoziția colegilor cât de mult timp. Deci fixăm termenul 10 noiembrie la ora 12. Votul e prevăzut într-un sfert de oră, conform ordinii de zi, deci vă propun să suspendăm ședința timp de 15 minute, astfel încât să puteți să mergeți să vă aduceți cartela de votare, dacă nu aveți cu dumneavoastră. Îl văd pe domnul Hidalgo că dorește să facă o solicitare de respectare a regulamentului. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere că avem uh, acest răstimp, Aș dori să subliniez că deputații din comisia noastră și cei care acționează, uh, activează în Comisia pentru Trădările Extraordinare sunt foarte afectați de hotărârea judecătorească din Italia. Am avut două ședințe pe acest text ne îngrijorează faptul că uh, inculpații au uh, fost găsiți vinovați și cred că, indiferent de jurisdicție, ar trebui să nu uităm faptul că comisia sau această subcomisie e o subcomisie temporară prezidată de domnul Carlo Coelho și domnul Fava, care nu mai face parte din Parlamentul European. Președinta. E o veste bună, deși eu consider că trebuie să mai obținem lămuriri și uh, să se asume mai bine răspunderea. E o altă problemă. Suspendăm ședința, ne întoarcem la 10 și jumătate cu cartela de vot.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

Stimați colegi, v-aș ruga să luați loc ca să putem începe votarea. Vă rog frumos, haideți să punem, să încheiem conversațiile sau să continuăm afară ca să ne așezăm, să începem votarea. Vă mulțumesc pentru disciplină. Cei mai mulți dintre noi sper să avem uh, cartelele de vot cu noi. Dacă toată lumea este gata. Știu că lipsește cuiva o cartelă, dar aceasta este pe drum. Avem un singur vot pentru un singur raport, deoarece altul a fost șters de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul domnului Alexander Alvaro. Domnul Demira, vă rog. Vă cer scuze pentru întrerupere. O solicitare de respectarea regulamentului. Acest lucru mă neliniștește în sensul că Consola mea de vot nu este uh, conectată. Vă rog să luați măsuri. Înțelegem motivul dumneavoastră de îngrijorare, dar eu nu mă pricep la chestiuni tehnologice. Ați putea cumva să faceți schimb de locuri? o mică anecdotă. Când am intrat în sala de ședință, m-am întâlnit, m-am întâlnit cu un grum care, care mi-a spus uh, Bună ziua, noi suntem serviciile secrete americane. Nu știu dacă are vreo legătură cu uh, surplusul de cabluri. Încă o solicitare de respectare a regulamentului. Da, foarte pe scurt. Uh, din cauza modificării ordinii de zi de ieri, mulți deputați au fost uh, au avut confuzii, uh, considerând că acum începe ședința, în timp ce noi deja lucrăm de uh, ceva timp. Cred că ar trebui să fie anunțat mai clar prin e-mail pentru ca deputații să poată participa, pentru că cei mai mulți au uh, pierdut uh, sesiunea de dimineață. Sunt întru totul de acord și voi transmite președintelui această informație. Ieri am uh, anunțat, i-am anunțat pe cei prezenți, dar firește că nu toți au putut fi de față. Și uh, da, este nevoie ca și cei care nu au fost prezenți să fie anunțați. Ca să începem votul, vă rog să aveți răbdare, deoarece acesta este primul vot pe care îl prezidez. Votăm raportul domnului Alexander Alvaro privind inițiativa Republicii Franceze, privind adoptarea unei, um, unei decizii a Consiliului uh, în domeniul utilizării uh, tehnologiei uh, informației, informației în scop banal. Începem cu amendamentul 85. Cine este pentru? Împotrivă?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 se adoptă. 92. Trebuie verificat. Amendamentul 91 la articolul 4. Se deschide votul. Ați votat? Se închide votul. 26 pentru, 40 împotriva, 0 abțineri, într-adevăr se adoptă. 14 împotrivă. Ce scuze. Deci dumneavoastră ați votat pentru, vom ține cont. Atunci 27 pentru. Amendamentul 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13 pentru. Cer scuze.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 se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, Aș dori să verificăm electronic. Supunem la vot amendamentul 99 la articolul 7. Ați votat? Se închide votul. 28 pentru, 15 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. 19 este caduc, 20 se um, solicită vot pe părți. Întâi, prima parte, întregul text, fără expresiile Europol și Eurojust. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă a doua parte, cuvintele Europol și uh, Eurojust. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă de asemenea. Amendamentul 100. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Începem votul pentru amendamentul 100. Nu se, des, nu se aprinde consola. Acum se deschide votul. Amendamentul 100. Este o iluzie să credeți că, într-adevăr, Uh, coordonez. Ați votat, se închide votul. 25 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. se adoptă. Deci, amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 102 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 28 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 103 pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 104 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 34 cu amendament oral. Supunem la vot cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș prefera să verificăm electronic. Amendament 34 cu amendament oral. Se deschide votul. Ați votat. Se închide votul. 23 pentru, 18 împotriva, obținere, deci se adoptă. 106 este caduc, 35, 34 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 35 cu amendament oral. Se deschide votul. Se închide votul. 24 pentru, 19 împotriva, se adoptă într-adevăr. 107 este caduc. Amendamentele 36 și 108 sunt identice. Le supunem la vot împreună. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 42 pentru, împotrivă, abțineri, aș dori să verificăm. Supunem la vot amendamentul 42, vot electronic. Se deschide votul. Se închide votul. 27 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 40, 47 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins, dar verificăm. Începem votul pentru amendamentul 47. Se deschide votul. Se închide votul. Într-adevăr, se respinge. Amendamentul 48 pentru împotrivă abțineri se respinge de asemenea 49 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 113 este caduc. Amendamentul 50. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 cu amendament oral supunem la vot cu am amendamentul oral 117. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Credeți că am putea să votăm în bloc 54 până la 63 sau 62? Vot în bloc. Amendamentul 54 până la 62 inclusiv. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 63 pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Amendamentul 63 se votează electronic, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă 24 pentru, 19 împotriva. 118 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 67 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că se adoptă, dar verificăm. Amendamentul 67. Se deschide votul. Se închide votul. se adoptă. Amendamentul 64 119 caduc, 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, Vom verifica electronic amendamentul 64. Se deschide votul. 64. Se închide votul. Se adoptă, dar cu o marjă foarte mică. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 70 cu, o, cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă vot în bloc până la 84. Amendamentul 71 la 84 inclusiv. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Există unele confuzii, se pare, dar am votat. Considerentele. Considerentul 3. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 86 este caduc. 87. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 2 și 3 s-au, uh, au fost retrase. 4. Cine este pentru? S-a votat. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 5 cu solicitare de vot pe părți. Aveți cred, uh, textul în fața dumneavoastră, nu-l voi citi. Cine este pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. Amendamentul, întrucât amendamentul 5 a fost adoptat, votăm numai a doua teză de la amendamentul 88 Bun, deci uh, votul pe părți se aplică doar în cazul respingerei uh, amendamentului 5, ceea ce nu este cazul. Este un singur vot pentru uh, această teză din 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și un uh, vot final electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu o marjă foarte mare, 36 pentru, 2 uh, împotrivă, 7 abțineri. Felicitări raportorului. A decurs bine primul vot pe care l-am prezidat. colleagues. Stimați colegi, v-aș ruga, dacă părăsiți sala, să o faceți în liniște. Cei care doresc să poarte discuții sunt invitați să o facă afară, sunt foarte strictă, deoarece trebuie să continuăm cu următorul punct pe ordinea de zi și în, înainte să trecem la următorul punct, 11, doresc să vă informez că este prezent uh, televiziunea italiană, deci trebuie să ne uh, purtăm frumos. A, este chiar din partea Parlamentului European. Continuăm cu punctul 11, transferul de proceduri în materie penală. Colega noastră, doamna Benova, este raportor. Sper că am pronunțat bine. mi se prezintă acum instrucțiunile. Discuțiile în Consiliu continuă privind această propunere și nu se întrezărește nicio, niciun acord. V-aș ruga să faceți liniște. Vă amintesc că este o propunere pentru pilonul 3 care va fi foarte, foarte afectat de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și este puțin probabil să se publice înaintea sfârșitului lunii un text în ofi- jurnalul oficial, înseamnă că se va reîncepe procedura sub uh, regulile de codecizie și acest lucru se include și în lista procedurilor pe care le discutăm în cursul dup- după amiezii cu coordonatorii. O invit pe doamna Benova să ia cuvântul, după care vom da cuvântul Consiliului și Comisiei. Doamna Benova, aveți cuvântul. Doamnă președinte, aș dori să completez ceea ce tocmai ați spus. Poziția mea privind această inițiativă a fost, făcut, a fost cunoscută de ceva timp. Cred că este un uh, instrument foarte eficient în materie penală. Protejează și uh, principiile, uh, principiul drepturilor fundamentale ale celor implicați. Acest proiect de raport a fost deja comunicat tuturor, din păcate doar în limba engleză, din cauza timpului scurt pe care l-am avut la dispoziție în contextul acestui procedeu uh, legislativ a trebuit să revizuim uh, Consiliul, uh, documentul Consiliului și abia marți s-a încheiat întâlnirea. Unele țări, cum ar fi țările de jos, Italia, Portugalia și altele, nu au fost de acord cu uh, încheierea discuțiilor, considerând că ar putea apărea probleme în final întrucât la 1 decembrie intră în vigoare tratatul, întregul proces legislativ va fi pus deoparte dacă nu se adoptă și se publică în jurnal înainte de sfârșitul lui noiembrie. Având acest lucru în vedere, acest, uh, acest sector este, nu, este, nu este deloc încurajator, având în vedere uh, evoluțiile negative în ceea ce privește inițiativele legislative, aș dori să sugerez adoptarea unei rezoluții și aș ruga, aș uh, întreba Consiliul dacă la 30 noiembrie doresc să adopte formularea propusă. Dacă nu, atunci întreaga inițiativă va fi dată deoparte. Situație în care vom saluta o nouă inițiativă din partea statele membre care să ține cont de tratatul de la Lisabona pentru a ne asigura că nu se irosește uh, nu se irosesc eforturile depuse de Consiliu și Parlament. Vă mulțumesc foarte mult și v-aș mulțumi pentru o poziție clară din partea Consiliului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Benova. O să fie o dezbatere interesantă pentru că mi se spune că Consiliul este absent din sală. Ah, comisia tocmai a sosit. În primul rând, o să dau cuvântul celor care au cerut să vorbească. Uh nu știu dacă, de fapt nu este ordine obișnuită aici la noi la Parlament. Uh, și bineînțeles apoi vom da cuvântul Comisiei și Consiliului dacă doresc. Mulțumesc, doamnă președinte. Susțin uh, cu tărie poziția doamnei Benova. Trebuie să știm care sunt intențiile Consiliului. Dar haideți să fim cinstiți, acest aviz al Parlamentului trebuia uh, să fie adoptat până pe 17 decembrie, adică după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și cred că Consiliul, cel puțin în acest dosar, ar trebui să se comporte așa cum trebuie. Și, sincer să fiu, nu cred că vor exista noi inițiative din partea statelor membre, dar aștept ceva de la Comisie, o inițiativă care probabil se va ocupa de toate aspectele acestui dosar, conflictul de jurisdicții, transferul de proceduri în materie penală și așa mai departe, ca astfel să avem o legislație absolut coerentă la nivel european. Dacă nu, mi se pare că toată această idee a zonei de libertate și securitate rămâne doar un ideal frumos și că pe teren lucrurile nu vor funcționa absolut deloc. Mai mult decât atât, având în vedere că această inițiativă provine de la 16 state membre, deci uh, o bună majoritate, nu se ia în considerare nimic din ceea ce noi ca Parlament am, am uh, discutat în mandatul precedent. Și cred că nu este modul în care ar trebui să se legifereze în Uniunea Europeană. Mulțumesc! foarte mult. Văd că nimeni nu a sosit încă din partea Consiliului, așa că aș dori să dau cuvântul Comisiei pentru comentarii. Mm, doamna Ibata Marian. Bună ziua, doamnă președinte, vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Îmi pare rău că am sosit târziu și nu am auzit tot ce a spus doamna raportor. Dar vreau să spun că această propunere nu trebuie să fie uh, precipitată, adică să nu ne pripim și să încercăm să vedem ce se întâmplă. Uh, uh, știu foarte bine că președinția dorește să uh, rezolve acest dosar până la sfârșitul președinției, deci suedeze, nu uh, sunt eu cea care trebuie să judece aici. Bineînțeles, uh, să nu uităm că uh, avem uh, o situație complet nouă acum, tratul de la Lisabona. Și deci Comisia dorește o nouă propunere, însă va fi nevoie de timp. Dacă propunerea de față nu este adoptată de Consiliu înainte de sfârșitul anului, Comisia nu va uh, veni cu o nouă propunere imediat. Iată ce putem sau nu putem să facem, pentru că nu știm ce se întâmplă cu propunerea de față. Așa că avem nevoie de mai mult timp la comisie pentru a veni cu o nouă propunere. Știu că tot acest domeniu al transferului de, transferului de procedură um, este un subiect uh, complex Vom vedea foarte... De fapt, mult depinde de președinția suedeză. În orice caz, uh, dacă nu se adoptă această propunere, vom încerca să venim cu un alt text și, bineînțeles, vom realiza un studiu de impact și abia apoi vom vedea care este direcția <clears throat> în care trebuie să ne îndreptăm. Mulțumesc foarte mult! Cred că mm, se poate explica Uh, absența Consiliului, e vorba de poate de un conflict de program, de calendar. Uh, nu știu cum uh, se întâmplă cu programul. Nu știu dacă cineva din sală poate să, adică are rolul de a uh, avertiza faptul că noi continuăm cu ordinea de zi, vom vedea ce discutăm și în această ă, după masă, dar în orice caz, dacă am înțeles eu bine din partea doamnei raportoare, nu se va ajunge la un, rap- un acord foarte curând. Ă, dacă ar fi să judecăm până, să luăm o, o decizie până pe 30 noiembrie, avem foarte, foarte mult de lucru. În sfârșit, doamnă raportoare, ce doriți? Doriți să continuați? doamna raportor. Eu uh, uh, sugerez să așteptăm până după masă și aș dori să precizez că dacă nu avem o poziție a Consiliului, nu putem să luăm o decizie. Și nu știm dacă această decizie va interveni până pe 30 noiembrie sau nu. Uh, în lipsa acestei hotărâri a Consiliului nu putem să luăm noi înșine o decizie. Uh, doamna președintă, cred că președinția a fost puțin surprinsă de, de programul nostru de lucru și nu a reacționat, nu a trimis pe nimeni. Noi aproape am terminat lucrul pe acest subiect. Uh, eu propun să dau cuvântul domnului Busutil, care mi-a cerut acest lucru. Uh, în orice caz, rămânem în situația în care Așteptăm, vedem ce se întâmplă după masă. Domnul Busutil, mulțumesc. Aș sugera să cerem Consiliului să transmită, sau reprezentantului să se transmită Consiliului că avem nevoie de o poziție chiar și informală, cât mai curând posibil, astfel încât eventual Consiliul să apară la ședința coordonatorilor de la 3 și să vedem ce se întâmplă. Da? Mulțumesc! doamna Verben. Mulțumesc foarte mult! Ce se întâmplă dacă Consiliul spune că totul se va adopta până pe 30 noiembrie și așa mai departe? Haideți să fim sinceri. S-ar putea ca să ca tot ce am făcut noi până acum să fie pur și simplu inutil și amendamentele noastre să nu fie luate în considerare de către Consiliu. Uh, dar am înțeles și poziția Comisiei, care dorește să urmeze procedura normală. Uh, nu știu dacă avem nevoie de legislație proastă sau uh, de nimic, în schimb. Eu propun totuși să avem o legislație coerentă și bună, de bună calitate Credeți într-adevăr că Consiliul ne va da un răspuns tranșant în această dupămasă? Nu prea cred. Haideți să vedem cum ne putem îndrepta pe calea cea bună și, da, cred că e o procedură sau o chestiune procedurală. Domnule Busutil? Da, într-adevăr, tocmai această chestiune trebuie discutată de către coordonatori ca să vedem dacă se poate sau nu să se încheie acest, acest proces până la sfârșitul lunii. Și dacă din punct de vedere politic este înțelept să se ia uh, această decizie. Eu cred totuși că trebuie să așteptăm această după masă, orice ar fi. Bun. Uh, vă rog, doamna Venove, dacă doriți să interveniți, să aprindeți microfonul. Da, aș dori să menționez că dacă nu, ar trebui să pregătim o rezoluție parlamentară orice ar fi. Bun, vom vedea la întâlnirea coordonatorilor care va fi strategia noastră privind aceste chestiuni procedurale. Am uh, terminat uh, mult prea devreme ordinea de lucru, ordinea de zi. Vă mai țin un minut și apoi terminăm. Însă mai avem o intervenție. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu este prima oară, așa cum a spus și domnul Busutil, uh, când trebuie să discutăm totul la întâlnirea coordonatorilor. Eu cred că ar trebui să fim și noi consultați. Da, spune președinta, însă avem nevoie de coordonare. Trebuie să vedem întregul pachet și uh, acest lucru se face mai bine în comitet mai restrâns și apoi prezentăm totul, bineînțeles, plenului comisiei. Bun, deci toată lumea a primit asigurări Bun. Uh, da, e urgent? Domnule, pentru că aș dori să încheiem ședința. Uh, da, deci uh, cred că am, am auzit aici cuvântul coordonatori mult prea des în această comisie. E bine că ei discută Mm, dar și noi, când începem o discuție, ni se spune imediat uh, lăsați-o pe seama coordonatorilor. Uh, ce putem noi să facem? Cine are ceva de făcut? Uh, președinta, noi suntem pentru participare, transparență, incluziune și așa mai departe. Vă invit să ne revedem după masă. Vă mulțumesc foarte mult. però non mi piace che lei dica continuamente